Good afternoon, colleagues. Um, we'd like to both uh, Mrs. Blinkovic. Mulțumesc. Uh, bună ziua tuturor. Uh, împreună cu doamna Viciute, aș dori să vă urez bun venit la această reuniune mixtă. Aș dori să fac uh, o informare, un punct de informare pentru colegii de la LIBE la ora 5. Vom continua reuniunea în altă sală, 4Q2 respectiv deci, uh, pe la 5 uh, fără un sfert, 5 fără 10, vă invit să vă îndreptați uh, spre acea sală. Deci, ne vom continua în sala Ian 4Q2 de la ora 5 până ora 7. E adevărat, ați înțeles bine, Comisia Libe se întâlnește până la ora 7 seara. Sper, sper că toată lumea să-și dea seama, să realizeze. Okay, colleagues, um, so just for my Libe colleagues. E un punct de informare pentru colegii de la LIBE. Deci, dragi colegi, bun venit la această reuniune comisie, a comisiilor mixte, LIBE și FAM. Cooperarea între comisiile noastre a fost întotdeauna excelentă. Am avut mai multe dosare împreună, uh, am avut uh, dosare legislative și nelegislative foarte importante pe domeniile noastre de uh, activitate uh, aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul de combatere a violenței împotriva femeilor și a violenței uh, conjugale a fost uh, publicată și uh, e obiectul dezbaterii noastre de astăzi. Dragi colegi, știm că trebuie să facem mai mult în acest domeniu, mai ales pentru a combate violența împotriva fetelor și a femeilor. Negocierile sunt în curs la Consiliu. Președinția malteză Uh, a obținut rezultate satisfăcătoare și Parlamentul e dispus să-și aducă contribuția printr-un uh, raport interimar uh, comun. În 29 noiembrie anul trecut a avut loc o primă audiere cu privire la aspectele instituționale legate de aderare. Astăzi îi vom asculta pe experții în lupta împotriva violenței împotriva femeilor pentru a vedea care este miza pentru Uniune și pentru statele membre. Iată introducerea din partea Comisiei Libe la această dezbatere și deci acum uh, îi voi uh, da cuvântul copreședintei doamna Blinkeviciute, care este și președinta Comisiei pentru Drepturile Femeilor. Mulțumesc, domnule Moraes. Uh, bună ziua tuturor, dragi colegi de la Comisia Libe. Uh, colegi de la Comisia pentru Drepturile Femeilor, experții, participanții la audiere. Aș dori să vă urez, urez bun venit tuturor și mă bucur de faptul că organizăm această audiere astăzi pe un subiect extrem de, extrem de important, uh, dar în egală măsură delicat, aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. Cu toții știm că violența bazată pe gen este o prioritate pentru Comisia pentru Drepturile Femeii și am uh, solicitat uh, în repetate rânduri uh, statelor membre și Uniunii Europene să adere la această convenție. Ne bucurăm că președinția a luat măsuri în acest sens și sprijinim și eforturile depuse de președinție pentru a încheia aceast, acest proces de aderare. Cooperarea între comisiile noastre a fost întotdeauna excelentă noi am început activitatea uh, mai devreme când a fost adoptat raportul Parvanova, prin care Parlamentul uh, încurajează adoptarea măsurilor de combatere a violenței împotriva femeilor. Uh, acum aș dori să dau cuvântul primului vorbitor, doamnei Zahiba Gafarova, care este raportor general uh, pe subiectul violența împotriva femeilor la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Doamna Gafarova a fost numită raportor general în aprilie 2015, iar misiunea sa principală este să conștientizeze opinia publică în ce privește uh, violența împotriva femeilor, uh, dar și instituțiile guvernamentale, non-guvernamentale, și să transmită informații uh, cu privire la Convenția de la Istanbul. Este și vicepreședinte a uh, Comisiei Parlamentare pentru chestiuni legate de drepturile femeilor și a copiilor și face parte și din rețeaua Free from uh, Violence. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați participanți, stimați colegi. E o onoare pentru mine să particip aici pentru a aduna adunarea parlamentară a Consiliului, Europe, Consiliului Europei. Eu cred că este foarte important ca parlamentele să-și unească forțele în Europa și uh, în afara ei pentru a combate violența împotriva femeilor și pentru a folosi instrumentele pe care le avem în acest domeniu. Aș dori să salut rezoluția Parlamentului care să solicite Uniunii Europene să adere la Convenția de la Istanbul. Salut uh, și decizia Comisiei Europene uh, de a uh, dedica anul 2017 combaterei violenței împotriva femeilor. Acest fenomen reprezintă încălcarea cea mai răspândită a drepturilor omului și intervine în toate statele membre. Toți cei care suntem în în sală, în mod direct sau indirect, am fost expuși la acest tip de violență. Unii poate că nu cunosc acest fenomen uh, pe propria piele, ceea ce nu înseamnă că nu există acest fenomen. Și deci uh, aș dori să spun că nu poate exista egalitate între genuri dacă o parte din populație trăiește uh, uh, în frică egalitatea depinde de uh, lipsa violenței împotriva femeilor și combaterea uh, violenței împotriva femeilor înseamnă lupta pentru egalitatea de plină. Convenția de la Istanbul poate fi considerată ca uh, o piatră de temelie în uh, acest domeniu al combaterii violenței împotriva femeilor. E uh, rodul unor eforturi uh, de-a lungul anilor. Noi, parlamentarii, societatea civilă, am uh, uh depus eforturi în domeniul prevenirii și am încercat cât mai mult să sensibilizăm opinia publică. În august 2015 uh, ne-am atins primul nostru obiectiv cu intrarea în vigoare a Convenției. A fost un pas uh, foarte important în uh, direcția pe care o vizam. O mai bună prevenire, creșterea sensibilizării sau a conștientizării și un grad ridicat de protecție în întreaga Europa. Există motive pentru care, uh, acest, uh, pentru care această convenție este un instrument revoluționar. Se recunoaște, se recunoaște violența împotriva femeilor ca o încălcare a drepturilor omului. Este primul tratat internațional care conține o definiție a genului se definesc uh, pedepsele penale care nu uh, sunt uh, nu apar în cadrul legislativ din statele membre, căsătoriile forțate, mutilarea genitală feminină, violența sexuală, inclusiv violul conjugal și avortul forțat. Uh, eu fac parte din uh, comisia de competentă și noi pregătim uh, un raport pentru violența împotriva femeilor refugiate, căsătorii forțate și agresarea femeilor în spațiul public. Un alt element principal din convenție e că în tradiția sau moravurile nu mai pot fi acceptate ca o justificare pentru violență. Și aceasta este abordarea sprijinită la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Convenția Uh, citează inițiative, de exemplu pregătirea uh, specialiștilor și colectarea datelor uh, sau construirea de adăposturi în statele membre. Trebuie ca toate agențiile și serviciile de stat să fie implicate, astfel încât violența împotriva femeilor și violența conjugală sunt abordate în mod coordonat ceea ce înseamnă că agențiile și ONG-urile nu ar trebui să activeze singure, ci ar trebui să existe acorduri de, pro- de, de cooperare. Convenția uh, se asigură că nevoile victimelor uh, fac parte din toate măsurile sale. Este un instrument transversal care uh, stabilește norme foarte stricte în ce privește prevenirea, protecția și asistența acordată victimelor, urmărirea penală a autorilor violențelor. Așa cum am spus, e un instrument cu adevărat revoluționar. Una dintre provocările cele mai importante astăzi este să uh, continuăm uh, sensibilizarea în ce privește combaterea urgentă a violenței împotriva femeilor. Să ne asigurăm că statele propun o reacție adecvată și asistă victimele prin legislație, până în aplicarea legislației uh, existente. Dragi prieteni, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu rolul specific al parlamentarilor în răspândirea Convenției de la Istanbul prin măsurile luate în ultimii ani. Eu cred că orice deputat poate să fie activ nu numai pentru a promova Convenția, ci și pentru a combate violența împotriva femeilor la nivel național. Parlamentarii pot interveni în procesul legislativ pentru a duce la ratificarea și la semnarea uh, convenției prin uh, organizarea unor dezbateri cu privire la convenție, prin abordarea guvernelor, prin inițiative pentru ca convenția să fie cunoscută de către ONG-uri sau prin uh, colectarea de semnături pentru o petiție pentru a sprijini măsurile comisiei se poate propune și legislația în domeniul violenței împotriva femeilor, se poate cere colectarea de date și uh, uh se poate asigura că asistența pentru victime primește suficientă finanțare. Pentru mine, parlamentarii sunt la fel uh, actori care pot să uh, contribuie la evolu evoluția mentalității printr-o poziție publică, prin organizarea unor activități de sensibilizare sau lobby în partidele lor, prin măsuri concrete conform prevederilor uh, convenției, parlamentarii sunt implicați, trebuie să se implice direct în punerea în aplicare acestei convenții. Monitorizarea nu trebuie să se facă doar prin rapoarte, ci și prin campanii de informare organizate de către parlamente implicarea parlamentarilor este foarte importantă. La nivel național, parlamentarii pot participa în monitorizarea măsurilor adoptate de către uh, părți pentru a pune în aplicare convenția. Iar la nivel european, adunarea parlamentară sau Consiliul Europei uh, e invitat să facă un bilanț al aplicării convenției. Uh, el și-a putut exprima îngrijorarea, a identificat lacune și a atras atenția asupra faptului că anumite dispoziții specifice ale convenției trebuie transpuse în faptă. E un alt element inovator al acestei convenții revoluționare. De fapt, este în interesul tuturor ca uh, aleșii să poată să-și aducă contribuția la această misiune foarte importantă de monitorizare a punerii în aplicare a Convenției. În calitate de coordonator politic, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu rețeaua parlamentară uh, Femei Libere de Violență. Rețeaua noastră este formată din parlamentari din 47 uh, de state, membre ale Consiliului Europei, care s-au angajat în combaterea violenței la, nivel național. Rețeaua este cunoscută și este foarte activă, mai ales prin evenimentele la nivel înalt pe care le organizează în parlamentele naționale reprezintă un forum uh, parlamentar foarte important și este un partener pentru uh, Consiliul Europei pentru a combate uh, violența împotriva femeilor și violența conjugală. Rețeaua a fost înființată în 2006 și în cei 10 ani de activitate și-a uh, întărit uh, interacțiunea cu alte organe parlamentare, precum Uniunea Interparlamentară și Uniunea Femeilor. Sper din suflet că uh, se vor continua interacțiunile și cu Parlamentul European, cu astfel de schimburi și pe viitor. În uh, anii următori, rețeaua va continua să își sporească vizibilitatea uh, în domeniul combaterii violenței împotriva femeilor, prin organizarea unor seminare la nivel uh, național și prin conferințe, cu parteneriate și evenimente comune cu omologii uh, de la nivel internațional. Unul dintre obiectivele noastre comune le reprezintă promovarea uh, semnării, ratificării și a punerii în aplicare a Convenției de la Istanbul. Rețeaua are un rol foarte important de jucat pentru a, ridica, uh, pentru a um, asigura sensibilizarea parlamentarilor ale căror țări vor face obiectul procedurii de monitorizare. Vor avea instrumentele pentru a, pentru a uh, coopera Uh, ONG-urile sunt reprezentate astăzi și deci aș dori să aduc omagiu activității ONG-urilor. Noi, parlamentarii, ne bazăm pe competența și pe experiența ONG-urilor atunci când urmărim uh, procesul de ratificare al Convenției în Parlamentele Naționale. Pentru ca ONG-urile să contribuie, continue să uh, sprijine femeile ca victime ale violenței, noi parlamentarii trebuie să ne asigurăm că primesc suficientă finanțare pentru măsuri de prevenire și pentru asistență. Uh, și uh, că pot garanta servicii de protecție pentru uh, toate formele de violență împotriva femeilor, inclusiv violența conjugală. Doamnelor și domnilor, în concluzie, aș dori să spun că noi, parlamentarii, avem o putere foarte mare de comunicare alocuțiunile din hemiciclu și din mass media Uh, noi trebuie să folosim uh, timpul acesta pentru a transmite mesajul că violența împotriva femeilor nu mai poate să fie tolerată. Prin cuvintele noastre putem sprijini victimile, uh, victimele ca ele să se exprime și să iasă din tăcere. Cuvintele parlamentarilor însă nu ar trebui să rămână cuvinte frumoase, ele ar trebui să se transpună în fapte, trebuie să ducă la acțiuni iar uh, uh, uh, um, ratificarea de către UE a Convenției reprezintă o oportunitate și o șansă, pentru că Convenția e un proiect societar, e o viziune pentru societatea pe care ne-o dorim, în care violența împotriva femeilor nu mai este justificată, nu este iertată sau minimalizată. Și de aceea aș dori să vă rog pe toți să vă folosiți vocea în numele tuturor victimelor violenței puteți, crede, eh, puteți cere eh, ratificarea Convenției de la Istanbul și deci astfel obținem măsuri concrete. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Îi dăm cuvântul doamnei Elisabeth Moron-Prod face parte din misiunea interministerială pentru protecția împotriva femeilor și combaterea împotriva traficului cu uh, ființe umane din Franța. Această instituție adună, analizează și publică informații și date în domeniul violenței împotriva femeilor și își aduce și contribuția la evaluarea mecanismelor naționale și locale în acest domeniu. Doamna Maron Brod, aveți cuvântul pentru 10 minute, vă rog. Intervenție fără microfon. Doamnelor și domnilor deputați, în primul rând vreau să vă mulțumesc călduros pentru această invitație de a participa la această ședință, care nu dăjduiesc că ne va permite să facem schimb de cunoștințe și experiență în ceea ce privește Convenția de la Istanbul. E drept că această Convenție a Consiliului Europei privind combaterea violenței împotriva femeilor, etc., așa numită Convenție de la Istanbul, reprezintă pentru Franța un instrument eficient care ne permite să sprijinim și să ajutăm la avansarea luptei împotriva violenței împotriva femeilor. De mai mulți ani, Franța a făcut din acest subiect o politică publică de sine sătătoare. Ceea ce înseamnă că arsenalul legislativ a fost uh, sporit și am adoptat până acum numai puțin de cinci planuri uh, interministeriale pe acest subiect. În primul rând, dați-mi voie să vorbesc despre consolidarea legislativă, care exista deja înainte de Convenția de la Istanbul o, o lege importantă este cea din 4 aprilie 2006 și nu singura, bineînțeles, care a consolidat represiunile în ceea ce privește violențele din cuplu și uh, sfera de aplicare a circumstanțelor agravante, deci violența împotriva partenerei. Au fost uh, introduse aici și cuplurile uh, care nu sunt căsătorite, ci au un contract de tip, de tip PAX și parte, ci foștii parteneri. Aceste circunstanțe agravante au fost extinse pentru a cuprinde și alte, uh, alte infracțiuni, cum ar fi uh, asasinatul, uh, violul și uh, infracțiunile în domiciliul uh, victimei. Apoi avem legea din 9 iunie 2010, fiindcă se referă la uh, violența din cuplu și incidența violenței asupra copiilor. Uh, acesta este un uh, instrument juridic foarte important pentru noi, fiindcă le permite judecătorilor să ia toate măsurile necesare pentru a uh, proteja victima, pentru a, victimele din cuplu, victimele violențelor. Această lege permite și retragerea totală și par, sau parțială a autorității parentale uh, a persoanelor care au fost uh, condamnate ca autori sau complice a unei uh, crime asupra celuilalt părinte. Această lege, deci, introduce infracțiunea de violență psihologică, care, bineînțeles, uh, se regăsește și în Convenția de la Istanbul. Aș vrea să vă spun că această, că această convenție a avut un impact important asupra politicii publice franceze. O să mă refer la trei aspecte foarte pe scurt în acest sens. E vorba despre punerea în aplicare a unor noi instanțe instituționale care se ocupă de lupta împotriva violenței împotriva femeilor. În al doilea rând, este vorba despre legile pe care le-am adoptat pentru a ne adapta uh, dreptul la Convenția de la Istanbul în ceea ce este protecția victimelor și urmărirea justiției autorilor. Și în cele din urmă conchid spunându-vă că la ora actuală, datorită acestei convenții, asistăm la o recunoaștere bine rădăcinată în cadrul instituțional francez în ceea ce privește faptul că violențele împotriva femeilor trebuie să se bucure de o sferă de aplicare proprie și de definiții specifice. În ceea ce privește noile instanțe instituționale, primul aspect. Pe 3 ianuarie 2013, președintele Republicii Franceze a adoptat un decret prin care se crea la nivelul uh, Ministerului pentru Drepturile Femeilor, a unei unități ministeriale, ministeriale în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor, MITPROF, pe care eu am uh, onoarea de a o conduce de la înființarea sa. Așa cum a spus și noastră președinte, MIPROF uh, angrenează și difuzează și analizează informațiile și datele privind violența împotriva femeilor. Noi avem ca misiune stabilirea unei legături cu ministerele de resort, cu societatea civilă și întocmirea unui caiet de sarcini, un plan în ceea ce privește sensibilizarea și formarea tuturor profesioniștilor în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Și vreau să pun accent pe dimensiunea interministerială a acestei unități, care reprezintă un atu hotărător pentru a putea combate violența împotriva femeilor. Dumneavoastră care vă întâlniți în cadrul Comisiei Libe și, bineînțeles, în cadrul Comisiei uh, FEM, nu trebuie să aflați de la mine, nu trebuie să vă spun eu că acest subiect este atât de important, știți foarte bine, și că acest uh, uh, subiect vizează toate domeniile societății noastre, justiția, sănătatea și, bineînțeles, afacerile sociale în ceea ce privește protecția victimelor. Putem spune, deci, că uh, prerogativele pe care le-a primit această unitate se înscriu în convenție prin intermediul articolului 10, care prevede un organ de coordonare, sau 11, care prevede strângerea datelor articolul 15 în ceea ce privește formarea profesioniștilor. Încă de la întocmirea sa, de la crearea sa, vreau să spun că această unitate a creat foarte multe instrumente pentru formarea profesioniștilor, iar uh, scopul este de a crea o bază comună de cunoștințe la nivelul tuturor profesiilor, profesioniștilor, în ceea ce privește caracteristicile specifice a violenței în familie și uh, mai ales în ceea ce privește Uh, consecințele traumatice pe care le are acest tip de violență. Iată de ce victimele vor fi detectate mai bine și apoi uh, vor beneficia de un tratament mai potrivit. Aceste instrumente sunt folosite în funcție de uh, caracterul specific al anumitor profesii. Am creat deja instrumente uh, pentru uh, personal din uh, domeniul sănătății, dar și pentru forțele de securitate, polițiști, jandarmi, dar și pentru magistrați și, nu în cele din urmă, pentru cei care lucrează în domeniul asistenței sociale. Și am calibrat aceste instrumente pentru a include, în afară de violența în familie, și alte forme de violență, care, cum ar fi, depinde, violența sexuală, mutilarea genitală, sau căsătoria forțată. În uh, funcția noastră de observator național am întocmit un sistem de informare care dorește să centralizeze toate datele care sunt publicate în mod regulat într-o scrisoare care este difuzată din 3 în 3 luni pe un uh, site care se numește uh, Stop Violence Farm tot în uh, ianuarie 2013 a fost creat în altul Consiliu de Egalitate între bărbați și femei, care are ca scop evaluarea politicilor publice în ceea ce privește dreptul femeilor. Are mai multe misiuni tematice, dintre care una se referă mai ales, se referă în mod specific la violența împotriva femeilor și aici sunt uh, Aici sunt cuprinși reprezentanții ai statului și instituții care se ocupă de acest subiect și, bineînțeles, societatea civilă prin intermediul asociațiilor și experților. Aceste două instanțe sunt foarte importante, fiindcă, așa cum ați spus și dumneavoastră, trebuie să avem date științifice pentru a înțelege mai bine acest fenomen. Nu numai trebuie ca uh, personalul să fie format cum trebuie și politicile publice, până la urmă, au sens numai dacă sunt evaluate de un organism uh, independent, iar acesta este rolul acestui Consiliu, în ceea ce privește egalitatea între sexe. În ceea ce privește uh, dreptul național și standardele convenției, vreau să mă refer la legea din 5 august 2013 care introduce în codul penal uh, reprimarea la, uh, și incitarea, reprimarea incitării, pedepsirea incitării la uh, mutilare genitală. Acesta este un nou delict uh, Uh, momentul în care o persoană încheie un contract sau un contract de căsătorie în, uh, în străinătate, iar acest uh, delict, această infracțiune, este pedepsă cu închisoarea și cu amenda. Apoi avem o, o lege din 2014 care dă judecătorilor posibilitatea de a, um, de a cere o um, un, uh, o fază de urmărire, deci e vorba de articolul 16 al Convenției, sau retragerea autorității parentale, tutelei parentale um, a părintelui care a fost acuzat de violență împotriva celălalt părinte și posibilitatea de a avea recurs la mediere penală în, uh, violență, în ceea ce privește uh, violența familiei, vorba de articolul 48 al Convenției aici. Și uh, există și un uh, dispozitiv de protecție care se numește linia telefonică pericol mare pentru uh, femeile care sunt victime ale violenței conjugale sau ale violului. Iar legea din noiembrie 2016 a uh, interzis uh, recurgerea la autoritatea parentală în momentul în care unul din părinți se face acuzat de violență împotriva partenerului. Și o să închei acum spunându-vă că Așa cum uh, v-am spus și la început, Convenția de la Istanbul înrădăcinează recunoașterea caracterului specific al violenței împotriva femeilor și deci nevoia de a exista o politică consacrată acestui subiect. Două argumente în acest uh, sens. Violența împotriva femeilor se înscrie în cadrul inegalității între sexe și violența în familie, violența sexuală și mutilarea genitală, căsătorile forțate, uh, sunt cauzate de raport, rapor, raporturile sociale în mod istoric între bărbați și femei și se, se constată o, uh, o prezență disproporționată a victimelor în rândul femeilor. În Franța, uh, femeile sunt 85% din victimele violenței în cuplu sau asasinatelor în cuplu și, um, și alte statistice arată tot așa o discrepanță foarte mare. În încheiere vreau să vă spun că Convenția de la Istanbul ne permite ca în activitatea noastră de zi de, cu zi să ne gândim la aceste probleme și vreau să vă uh, citez faptul că impactul violenței în familie asupra copiilor este extrem de ridicat, iar cel de-al cincelea plan care a fost adoptat în noiembrie anul trecut este primul plan de acțiune în ceea ce privește violența împotriva copiilor și ține cont de impactul important asupra copiilor a violenței în familie și acest lucru este subliniat și în Convenția la Istanbul. Ratificarea convenției în septembrie 2014, a fost un element foarte important, fiindcă astfel angajamentul nostru a fost consolidat. Și e nevoie, bineînțeles, să nu uităm că în societate trebuie să asigurăm egalitatea între bărbați și femei. Myron Brown, o ă, tolionore. Vă mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să dau cuvântul profesorului Gunheimer, director al Centrului Național de Cunoștințe asupra violenței um, exercitate de bărbați asupra femeilor, un centru care își are sediul în Uppsala, în cadrul universității de acolo. Este un centru de cercetare și de sporire a conștientizării asupra subiectului. Uh, Abordează de asemenea metodele de protecție ale victimelor violenței de gen. Domnule profesor, aveți 10 minute, vă dau cuvântul. Stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația adresată de a veni și a vă prezenta centrul nostru. Eu sunt ginecolog ne aflăm, uh, funcționăm în cadrul Universității din Uppsala. Am primit o misiune din partea guvernului suedez. Colectăm și uh, diseminăm informații, facem cercetare, oferim uh, pregătire pentru studenți, facem de asemenea cercetări clinice, sprijinim agențiile guvernamentale și organizațiile guvernamentale, oferim de asemenea asistență femeilor. Avem o structură specială, după cum puteți vedea. Avem uh, un centru care s-a creat în 1994. Avem de asemenea un, o linie de apel telefonic, este uh, linia de apel de urgență cea mai folosită din uh, Suedia. De asemenea, facem cercetare și analiză. Un uh, program de cercetare care ne-a interesat foarte mult, următorul diapozitiv, vă rog, este un studiu la nivel național în care le-am cerut bărbaților și femeilor să ne vorbească despre violența sexuală, fizică și psihologică la care au fost expuși în timpul uh, vieții, cât și legătura cu sănătatea. Credem că este foarte important să vedem cum stau lucrurile cu uh, persoanele care au suferit, care au supraviețuit acestor forme de violență. Puteți vedea cum stau lucrurile de-a lungul vieții, 20% dintre femei au uh, afirmat că au fost victime ale violenței sexuale și 5% dintre bărbați. Pentru a combate acest fenomen, ministrul uh, suedez de justiție i-a conferit centrului nostru sarcina de a crea un program uh, care să vină în sprijinul victimelor violenței sexuale. Pentru a îmbunătăți îngrijirile psihosociale, cât și, foarte important, uh, de a clarifica rolul pe care îl au serviciile de îngrijire în cadrul procesului judiciar. Am creat un ghid, următorul diapozitiv, vă rog, împreună uh, cu Centrul Suedez de Medicină Criminalistică am creat un uh, kit pentru colectarea informațiilor de natură medicală. Este important ca um, acest kit să fie deja dis- să fie disponibil. Medicii sunt cei care prelevează aceste informații la primul contact. Este foarte important ca medicii să fie bine informați în acest sens. Este ușor de folosit și din luna ianuarie 2018 este disponibil la nivel național. De asemenea, face obiectul unei valori anuale, este prin urmare foarte ușor ca serviciile medicale să îl îmbunătățească. Un lucru important pentru Centrul Suedez Național reprezintă linia noastră uh, directă de apel, care a fost de asemenea uh, înființată de guvernul suedez, este însă operat de clinica noastră de la, Universitatea, de la Spitalul Universitar Uppsala și a început funcționarea în 2007 și primește peste 31.000 de apeluri anual. Trebuie să țineți cont de faptul că populația suedei este de doar 10 milioane de locuitori. Cu alte cuvinte, foarte multe persoane sună la această linie de urgență. Linia funcționează 24 de ore, tot anul, este un apel gratuit, nu apare pe factura telefonică pentru victime. Oferă de asemenea informații referitor la întreg teritoriul Suediei, uh, unde sunt centre de primire de pildă peste tot pe teritoriul Suediei, dacă pot să-și aducă animalul de companie, lucruri importante. De asemenea, se oferă acces la interpreți, se vorbesc mai multe limbi, uh, are de asemenea o pagină pe internet, oferă informații în 27 de limbi, în tocmai cum uh, cere Convenția de la Istanbul. Primim 85 uh, de apeluri telefonice pe zi, puteți vedea 22 vin din partea femeilor, 72 uh, fac, se reprezintă, vin din partea femeilor care um, sunt victime ale violenței, primim de asemenea apeluri din partea specialiștilor care caută consiliere. Convenția de la Istanbul reprezintă o adevărată șansă de a pune capăt violenței împotriva femeilor. Dacă privim felul în care funcționează centrul nostru și Convenția de la Istanbul, cred că pregătirea, uh, formarea unor profesioniști este un lucru foarte important. Doar prin instruire putem schimba atitudinile în continuare um, urmărirea în justiție este de asemenea un loc important, este o faptă penală, este important așadar să uh, se pedepsească în justiție, trebuie să uh, mărim prin urmare rata condamnărilor. Următorul diapozitiv, vă rog. Pentru noi, uh, instruirea este fundamentală. Informația este absolut necesară pentru a schimba atitudinile și pentru a ne asigura că victimele primesc sprijinul de care au nevoie. Oferim cursuri universitare pentru profesioniști și pentru studenți, de asemenea oferim cursuri la cerere, iar în câteva minute vă voi spune și despre platforma noastră online, un curs pe care îl oferim pe internet și de care suntem foarte mândri. Am să-i dau acum cuvântul colegei mele, Anica Engström. Da, vă mulțumesc. Un efect al Convenției de la Istanbul în uh, Suedia este că am constatat că există tot mai, o nevoie tot mai mare de instruire, iar uh, pentru a face față acestei nevoi, Ministrul, uh, Ministerul Sănătății și administrațiile regionale din Suedia împreună au creat un curs online referitor la violența împotriva femeilor și violența domestică. Este un curs interactiv pentru profesioniști menist, menit să sporească nivelul de cunoștință la nivel național. Este gratis și este disponibil pe internet pentru toată lumea. Puteți parcurge acest uh, curs uh, individual sau uh, în grup pentru a discuta despre aceste probleme împreună cu colegii dumneavoastră. A fost lansat în luna septembrie anului trecut. Următorul diapozitiv, vă rog. Cursul online durează aproape două ore și reprezintă un curs modern, interactiv. Există interviuri filmate cu experți și profesioniști care vă oferă informații despre cum lucrează diferiți specialiști în uh, diferite sectoare, vă oferă informații referitor la contextul din Suedia și cum puteți avea acces la um, sprijin oferiți de asemenea, primiți de asemenea informații referitor la asistența care stă la baza profesioniștilor. De când a început cursul, s-au înregistrat aproape 8500 de utilizatori, 172 de grupuri. Cursul este conceput ca o pagină online care a beneficiat de peste 40.000 de uh, vizite utilizatorii sunt reprezentați în, într-o proporție de 50% de servicii sociale și 16% de uh, servicii de îngrijiri medicale. În rest, uh, au mai accesat pagina servicii ale poliției, procurori, profesori, uh, funcționari publici, studenți și ONG-uri. Sperăm ca acest curs să fie tradus în cursul anului în limba engleză. Cursul a fost uh, o cale foarte utilă și rapidă de a spori informația disponibilă. Avem acum, uh, prin urmare, un instrument care este ușor de folosit de către toată lumea. Vă mulțumesc! Ați încheiat. Vă mulțumesc foarte mult. Acum urmează doamna Maria Miguel Sierra. Ea este directoarea Asociației La Voix de Femmes, o asociație care lucrează în uh, Bruxelles și se ocupă de integrarea socială. Este un expert uh, în Belgia asupra violenței împotriva fetelor și femeilor. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor de ani uh, buni, violența împotriva fetelor și femeilor se află în centrul activității lobby-ului european pentru femei, care în urmă cu 20 de ani a creat un observator referitor la violența împotriva femeilor, care reunește experții din diferitele state membre ale Uniunii Europene cu scopul de a face schimb de informații și de a crește sensibilizarea referitor la incidența violenței asupra fetelor și femeilor în calitate de directoare pentru o organizație care se ocupă de femei migrant, nu pot decât să observ care sunt posibilitățile pe care le oferă ratificarea Convenției de la Istanbul la nivel național. Intrată în vigoare pe 1 iulie 2016 în Belgia, putem deja vedea efectele concrete ale Convenției pe teren. Un lucru interesant de subliniat în ceea ce privește planul de măsuri național belgian este că se bazează în totalitate pe structura convenției. Obiectivele strategice urmăresc, practic, punct cu punct, diferitele elemente ale convenției, lucru care simplifică considerabil raportarea. Nu am să intru în cele 230 de măsuri care trebuie puse în aplicare până în 2019. Dați-mi voie însă să vă vorbesc despre un aspect care până la ora actuală nu a fost suficient luat în calcul de către autoritățile belgiene, și anume violența sexuală. ce a permis deja Convenția de la Istanbul. O identificare mai bună a violenței sexuale prin crearea, printre altele, a unor centre destinate victimelor de violență sexuală. Există trei proiecte pilot în curs la ora actuală. S-au făcut studii destinate funcționarilor de poliție referitor la violența sexuală. S-au creat instrumente care permit evaluarea și gestionarea riscurilor legate de autorității, um, autorii de violență sexuală și campanii de sensibilizare pe scară, de sensibilizare pe scară largă. Nu vorbesc uh, de toate acestea decât pentru a vă arăta că cu puțin efort se poate crea o abordare generală, așa cum recomandă Convenția. Se poate interveni într-un mod uh, structurat, global um, și uh, sistematizat. Aș dori de asemenea să vă spun că uh, grație mobilizării societății civile, de când convenția a intrat în vigoare, aceasta a fost asociată elaborării acestui plan, dar uh, și a tuturor planurilor care au fost elaborate din 2002 în Belgia. Am reușit să sporim capacitatea uh, structurilor de găzduire pentru femei. Acestea încă nu sunt suficiente continuăm să facem eforturi pentru a cere uh, sporirea numărului de locuri disponibile. Cerem de asemenea eforturi suplimentare pentru liniile de sprijin oferite uh, pentru ajutorarea victimelor uh, de violență, pentru că Convenția de la Istanbul cere uh, o disponibilitate de 24 de ore din 24 de ore. E interesant să observăm uh, felul în care această convenție a inițiat o anumită dinamică. Având în vedere uh, faptul că această convenție a fost pusă în practică în mod eficace și pentru a face acest lucru e nevoie de parteneriate. Diferiții actori implicați trebuie coordonați. Zi de zi, la, pe teren, vedem că Există tot mai multă informație disponibilă referitor la subiectul violenței. Oamenii au auzit vorbindu-se de Convenția de la Istanbul, nu știu încă întotdeauna la ce anume se referă, dar fac legătura între Convenția de la Istanbul și violența împotriva fetelor și femeilor. Un lucru care, după părerea mea, este deosebit de încurajator pentru a continua um, să trezim interesul și să luptăm pentru introducerea unor uh, politici eficace la nivel național. În ceea ce privește Uniunea Europeană, s-au făcut și aici progrese. 2017 a fost declarat anul de acțiune împotriva violenței asupra fetelor și femeilor. De anul trecut s-a propus aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul. Iată de ce asociațiile de femei suntem deosebit de recunoscătoare. Într-adevăr, aceste măsuri sunt necesare la nivel european pentru a eradica violența asupra femeilor. Violența asupra femeilor este încălcarea cea mai răspândită a drepturilor omului în Uniunea Europeană prezența și răspândirea acestea arată că valorile patriarhale și dominanța masculină sunt în continuare răspândite în societatea europeană. Această violență um, agresează demnitatea, sănătatea, viața profesională a femeilor, reprezintă un obstacol pe calea independenței lor economice și le împiedică integrarea de plină în activități economice, culturale, sociale și participarea la viața politică. Femeile sunt victime ale violenței uh, acasă, în cuplu, la locul de muncă, pe internet. Dați-mi voi să ofer câteva date. În Europa, 50 de femei mor în fiecare săptămână din cauza violenței domestice. 30% din femei au fost deja victime ale violenței domestice sau sexuale de la vârsta de 15 ani. O persoană din 5 consideră că victima este răspunzătoare de violență și că exagerează consecințele acestea. În cele din urmă, violența asupra femeilor este estimată la 228 de miliarde de euro, aproape 20% din PIB-ul Uniunii Europene. În ciuda acestor constatări răvășitoare, violența împotriva femeilor este um, trivializată, nu este considerată ca o prioritate politică. În ultimii ani, măsurile de austeritate au dus la tăieri bugetare, mai ales în ceea ce privește serviciile oferite victimelor violenței. În, peste tot în Uniunea Europeană, violența și eșecul guvernelor în a preveni această violență este o realitate cotidiană pentru nenumărate fete și femei. La ora actuală, cadrul politic și juridic este insuficient pentru a răspunde la provocarea pe care o reprezintă violența asupra fetelor și femeilor. Adesea, instanțele nu penalizează diferitele cazuri de violență. Instrumentele disponibile sunt insuficiente. Serviciile de sprijin uh, specializate precum uh, refugiile pentru femei sau um, instituțiile de cazare pentru aceste femei sunt uh, insuficiente și sunt adesea gestionate de ONG-uri care nu beneficiază de finanțare suficientă. serviciile de poliție, de îngrijiri medicale sunt adesea uh, insuficient formate. Programele de prevenție nu atacă în mod suficient costurile structurale ale violenței asupra fetelor și femeilor și nu um, abordează relația de uh, subordonare care derivă din uh, urma acestor uh, acte de violență. Indiferent de religie, vârstă, orientare sexuală, identitate, statutul de migrant sau de refugiat, toate aceste elemente sunt prea puțin luate în calcul. Teama de expulzare sau de pierderea dreptului de sejur um, împiedică multe femei uh, de asemenea la violența um, la care au fost victime nu există, practic, servicii de sprijin pentru femeile fără documente în regulă. În cele din urmă, fetele și femeile din Uniunea Europeană nu beneficiază de o protecție egală împotriva violenței, pentru că nu există un cadru coerent și din cauza diferitelor politici eh, în fiecare stat membru. Politica europeană este o politică robustă în ceea ce privește discriminarea de gen, însă nu există o poziție forte față de violența asupra femeilor mai trebuie să reamintim că egalitatea de gen uh, nu se va concretiza atâta timp cât violența asupra fetelor și femeilor nu va fi combătută cu determinarea și hotărârea necesară. Convenția de la Istanbul uh, cere o abordare multidisciplinară holistică, bazându-se pe parteneriate mai ales cu societatea civilă pentru a combate violența asupra femeilor. Asociația, General, Asociația Europeană a Femeilor cere Uniunii Europene să adere la Convenția de la Istanbul. Reprezentăm aici, uh, am strâns uh, aici semnăturile peste 60.000 de uh, cetățene europene care cer aderarea la Convenția de la Istanbul. În acest fel, i-am de comunității internaționale un mesaj puternic uh, de angajare în lupta împotriva violenței. În acest fel, am încurajat de asemenea cercetarea la nivel european și la nivel național. Am uh, promovat politici preventive care ar permite combaterea uh, într-un mod mai eficace al violenței, Am favorizat o mai bună coordonare a politicilor în cadrul Uniunii Europene cât și alocarea resurselor necesare și durabile. Am exercitat presiune suplimentară asupra statelor membre în vederea ratificării. De asemenea, aprofundarea cooperării judiciare în ceea ce privește violența asupra femeilor, așa cum se întâmplă deja în ceea ce privește traficul de ființe umane. Cele trei instituții și-au luat un angajament pentru o declarație comună la Malta de a dovedi o, de, o, tolerație zero, o toleranță zero față de această violență. Et ce, de manière urgente. L'adhésion de l'Union Aderarea Uniunii Europene la Convenție e un pas în direcția cea bună. Mulțumesc, Miguel Sierra. Dabar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 Euh, euh, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să uh, cer scuze în numele doamnei Corața Bild, uh, care are probleme cu avionul. Va sosi, uh, bineînțeles că se scuze, dar uh, lipsește din motive independente de voința ei, dar vine cât de repede poate. Aș dori să mulțumesc uh, expertelor care ne-au onorat cu prezența și aș dori să le mulțumesc pentru angajamentul pentru uh, violențele împotriva femeilor. Uh, mă mândresc uh, că, fac parte din uh, această reuniune, mă bucur și mă mândresc și cu raportul prin care Parlamentul European solicită Uniunii Europene să, semni, să semneze și să ratifice Convenția de la Istanbul. Activitatea comună a comisiilor noastre este indispensabil pentru a face față acestei provocări comune. Să eradicăm violența împotriva femeilor, să asigurăm tuturor femeilor peste tot în Europa o, vie, o viață fără violență, atât în sfera privată cât și publică. Regret să constat că în 2017 ce lupta noastră este încă necesară uh, suntem cu toții la curent uh, în legătură cu rezultatele anchetei pentru drepturile fundamentale în Europa, dar uh, vă reamintesc că trebuie să ne dăm seama de pentru ce luptăm. O treime din femeile din Europa au suferit de violență fizică sau sexuală în viață. O femeie din 20 de ani a fost violată la, până la, de la 15 ani încoace jumătate dintre femei evită anumite situații sau anumite locuri de frigă că vor fi agresate fizic sau sexual. Uh, bilanțul este clar, uh, este o situație îngrozitoare o situație în care jumătate din populație riscă să devină victima violenței, necesită asumarea răspunderii de către toată lumea. Toată lumea trebuie să se simtă vizată și nu doar femeile și fetele. Este foarte important să implicăm uh, pe deplin bărbații și băieții dacă vrem să schimbăm în mod radical mentalitatea în legătură cu rolul uh, și locul femeii în societate. Pentru că unii consideră că a hărțui sau a agresa sexual o femeie, sexual, fizic sau psihologic, nu este o infracțiune unii consideră că, o femeie, că această agresiune nu ar trebui să fie pedepsită de lege. Alții consideră că raporturile sexuale fără consimțământ pot fi justificate. E vorba de atitudini pe care nu le putem tolera. Femeile victime câteodată nu uh, denunță aceste infracțiuni pentru că le e teamă de uh, represalii. Concluzia este că responsabilii nu-și fac grijă și rata de combatere, uh, de, de uh, pedepsire a acestor infracțiuni este foarte mică. Trebuie însă ca uh, rușinea să-i vizeze pe agresorii ei, trebuie să se simtă rușinea. Să, uităm că, să nu uităm că femeile fac obiectul mai multor discriminări. Femeile care uh, fac obiectul uh, discriminării uh, sau uh, care au probleme datorită identității de gen, datorită vârstei, handicapului, originii sau uh, dacă sunt migrante, refugiate sau solicitante de azil împotriva acestor violențe, împotriva tuturor femeilor sau fetelor, Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri uh, urgente. Avem instrumente, vorbim de acest uh, lucru de, din, uh, din, de la ora 3 încoace. Este Convenția de la Istanbul. Este primul instrument uh, internațional juridic obligatoriu în acest domeniu. Convenția acționează pe mai multe planuri, precum preîntâmpinarea, combaterea discriminărilor, măsurile de drept penal, protecția și sprijinul acordat victimelor, protecția specifică pentru copii, dar și pentru refugiați și pentru solicitantele de azil. Pentru a combate uh, violențele împotriva femeilor nu înseamnă doar să lupți cu violența în sine, ci să previi uh, această violență și uh, intervențiile au demonstrat acest lucru. Protecția victimelor, urmărirea justiției autorilor și măsurile necesare pentru a pune în aplicare aceste măsuri. Această abordare globală prin convenție ne va duce rezultate concrete. Raportul nostru Uh, lansează un apel Uniunii Europene să semneze și să ratifice această convenție cât mai repede. Ea trebuie să ratifice fără nicio rezervă uh, și uh, nu numai prin statele membre, pentru că UE are competențe în multe domenii. Și aș dori să spun că aderarea Uniunii Europene nu înseamnă că statele membre nu trebuie să-și asume răspunderea. 14 doar au ratificat convenția în condițiile în care toate statele membre au semnat-o ratificarea de a aduce un cadru juridic uh, în această optică de a proteja femeile și fetele indiferent de reședința lor în Europa uh, reacțiile unor state membre și atacurile împotriva drepturilor femeilor ne arată că femeile nu sunt egale în fața violenței, nu sunt la fel protejate în funcție de țara în care trăiesc. Uniunea Europeană, deci, iată, are o valoare adăugată uh, de netăgăduit, uh, uh, mai ales în ce privește combaterea violenței, pentru că ne lipsesc statisticile. Aceste date statistici sunt foarte importante pentru a înțelege mai bine acest fenomen și a-l combate eficient. În Franța, sondajele au arătat că 35% dintre femei se adresează medicilor și astfel orientările politice uh, au mers înspre formarea medicilor pentru ca ei să poată acorda asistență victimelor. E foarte important să avem acces la datele din întreaga Europa pentru ca reacția noastră să fie eficientă și pertinentă. După semnarea și ratificarea convenției, nu, lupta noastră nu se va fi terminat, din contră. Parlamentul European ar trebui să fie foarte vigilent în ce privește punerea în aplicare uh, și uh, mecanismul de follow-up, pentru că aceasta este uh, provocarea cea mai importantă. Uh, trebuie ca aceste măsuri să devină concrete și e nevoie și de un maximum de, de voință politică. Noi suntem convinși că o directivă pentru a preveni uh, și a combate violența împotriva femeilor uh, e etapa de neevitat. Această directivă va defini la nivel european infracțiunile împotriva femeilor și astfel convenția ar putea fi mai ușor pusă în aplicare și va propune măsuri concrete Uh, pentru aceste competențe europene. Și aș dori să lansez un apel Uniunii Europene și doamne comisar, a sosit momentul și uh, nu trebuie să mai uh, tărăgănim spre deosebire de ce s-a spus la Valeta în februarie. Aș dori să mai insist asupra unui punct. Aderarea Uniunii Europene la Convenția de la Istanbul aduce o egalitate între femei și bărbați, un obiectiv consfințit în tratatul privind funcționarea europeană și Carta Drepturilor Fundamentale. Uh, nu sunt doar vorbe frumoase, trebuie să venim în practică cu măsuri ambițioase. Calea e lungă, dar nu trebuie să mm, fim dezamăgite. Raportul nostru demonstrează angajamentul PE uh, față de jumătate din populația europeană. Aș dori să mulțumesc Comisiei, Consiliului Consiliul Europei, bineînțeles, pentru eforturile depuse și pentru angajament. Aș dori să mulțumesc tuturor, bărbați și femei, care sunt prezenți în seara astăzi, uh, pentru că, iată, îmi dau uh, curaj și speranță pentru a merge la capăt cu raportul nostru. Mulțumesc, Cristin. Ce vă propun să facem e să-i dăm cuvântul doamnei Corața Bilt când sosește și astfel putem începe cu sesiunea de întrebări și răspunsuri din partea membrilor. Aș dori să vă rog să nu depășiți uh, două minute în intervențiile dumneavoastră, dacă se poate, și începem cu Malon Bjork. Cu doamna Bjork. Mulțumesc foarte mult. Uh, aș dori să le mulțumesc uh, participanților uh, Mm, raportorilor, uh, o să-i mulțumesc uh, și corației bilt uh, când va sosi, sigur că noi, grupul GUE, suntem pentru semnarea acestei convenții de la Istanbul. E un pas foarte important înainte și mă face să mă gândesc la toți cei din Parlamentul European care au depus eforturi în acest sens. Violența împotriva femeilor trebuie să fie o prioritate politică pentru noi. Femeile, feministele au uh, depus eforturi uh, la nivel european și la nivel uh, național. Încă trăim într-o cultură care acceptă violența împotriva femeilor și a fetelor. Altfel, ea ar fi luat sfârșit deja se vorbește de uh, alte tipuri de cultură, alte tipuri de violențe, dar de, aici vorbim despre cultura noastră. Femei mor uh, săptămânal, șapte femei își pierd viața datorită acestei uh, violențe. Și foarte rar autorii sunt uh, condamnați. Nu se pronunță sentințe. Și de aceea cred că avem nevoie de uh, mai multă strictețe în, uh, în Uniunea Europeană. Uh, totul rămâne la nivel de discursuri frumoase dacă nu uh, luăm măsuri concrete. Sunt de acord cu cei care au uh, lansat un apel, respectiv că trebuie ca femeile să se bucure de viața lor și că Convenția de la Istanbul este un instrument foarte bun. Dar sperăm să devină și obligatoriu, ceea ce înseamnă că trebuie să pregătim uh, în mod adecvat punerea sa în aplicare pentru a ne asigura că autorii acestor infracțiuni sunt trași la răspundere și să ne asigurăm că sprijinim victimele, victimele violenței. Și de aceea trebuie să ne bazăm pe exemplele cele mai bune la nivel național și să ne bazăm pe ele. Aș dori să le mulțumesc colegilor din uh, Suedia, dar și uh, uh, colegilor din Franța. Și în Spania s-au făcut foarte multe. Există multe bune practici în Europeană și trebuie să ne bazăm pe ele pentru a obține rezultate bune. Nu vrem uh, să mergem până la jumătatea drumului. Dorim cei mai bine pentru femei și pentru fete, pentru că asta așteaptă ele de la noi. Și așa cum a spus doamna raportor, doamna Bonfoa, miza nu este doar ratificarea Convenției de la Istanbul, după care putem putem să ne continuăm uh, la nivel uh, european cu o strategie europeană. împotriva femeilor și împotriva uh, minorității LGBT. Avem nevoie de mai mult, avem nevoie de acte legislative mai bine țintite. Aș dori să vă mulțumesc tuturor, inclusiv raportorilor. Mulțumesc. Uh, următoarea este doamna Garcia Perez. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc experților noștri, pentru că această audiere servește la ceva, respectiv să înțeleagă toată lumea în ce constau aceste politici active de combatere a violenței împotriva femeilor. Și există mai multe organizații și inițiative în acest sens lo mejor de cada iniciativa, de cada una de las legislaciones. Sigur că uh, o bună politică europeană ar trebui să fie o combinație a legislațiilor de succes din statele membre pentru a co combate acest fenomen de societate extrem de îngrijorător. Cu toții suntem de acord că e vorba de uh, ceva uh, foarte grav. Terorismul este uh, de tip macho. Femeile sunt uh, Uh, executate de soți sau de parteneri pentru că sunt femei și aceasta pentru că trăim într-o societate inegală și pentru că o parte din uh, uh, populație consideră că are ascendent asupra celeilalte jumătăți din populație și această mentalitate se află la originea acestei violențe împotriva femeilor și deci trebuie să avem o politică adecvată. Este foarte important ca Uniunea Europeană să ratifice Convenția de la Istanbul, însă, așa cum spunea colega noastră, raportor, raportarea noastră, nu ar trebui ca uh, fiecare stat uh, membru să nu își uh, asume răspunderea. Sigur că ne dăm seama că mai avem încă foarte multe de făcut, că calea e lungă, însă a, am făcut un pas decisiv, am a, uh, recunoscut realitatea așa cum este și recunoașterea acestui fenomen a dus la faptul că anumite organizații, anumite țări au lansat această inițiativă, precum uh, cea de care, de, cele de care s-a vorbit, sau precum alte inițiative din alte state. Avem nevoie de o politică de prevenire, de asemenea de ajutorare a uh, femeilor, dar avem nevoie și de o politică educativă pentru a schimba societatea noastră care, iată, încă are de uh, multe de făcut în domeniul legalității între bărbați și femei. Și de aceea consider că uh, reuniunile precum sau evenimentele uh, precum uh, cel de astăzi sunt utile. Trebuie să vedem ce funcționează, dar trebuie, trebuie să facem și mai mult. Și aș dori să lansăm un apel Comisiei Europene, doamnei comisar. Uh, avem cadrul juridic uh, la nivel european care să ne permită să mergem și mai departe în uh, acest domeniu al uh, combaterii violenței împotriva femeilor. Și nu e decât o picătură în oceanul imens care ne așteaptă. Mulțumesc, Roberta Mețola. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să le mulțumesc experților uh, și uh, paneliștilor pentru tot ce ne-au prezentat. Uh, din păcate, violența împotriva femeilor este, din păcate, adesea tolerată și Convenția de la Istanbul garantează un cadru juridic coerent pentru a preveni și a combate violența împotriva femeilor și violența bazată pe gen. Grupul PPE continuă să încurajeze toate statele membre să ratifice această convenție și mm, încurajează și uh, Consiliul să urgenteze procesul de aderare. Aș dori să fac o uh, declarație generală. Cred că Uniunea Europeană trebuie să combată impunitatea, să ocrotească victimele și există un acord transpartinic uh, în acest domeniu Parlamentului European. Acum aș avea o întrebare mm, concretă la obiect pentru uh, profesorul Heimer și doamna Engström. V-ați referit la numărul foarte mare de persoane care folosesc hotline-ul. Dar aș dori, m-ar interesa mai mult uh, decât numele. Mi-ar plăcea să-mi ne spuneți câte ceva despre femeile care folosesc acest sistem. Care este nivelul lor de formare, de educare, dar și uh, care este naționalitatea lor. S-a spus, ați spus că ați făcut apel la interpret și că ați constatat că Uh, cetățeni care nu au uh, sau cetățene care nu au naționalitatea suedeză folosesc acest sistem. Uh, ce, ce, ce vă spun aceste femei când fac aceste apeluri telefonice? Și în acest domeniu al violenței conjugale, câteodată ne gândim la mm, soți care își bat soțiile. Uh, dar aș dori să vorbesc și despre tați care uh, își violentează fetele și copiii, fetele și băieții. Când uh, vorbim despre aceste hotline-uri, v-ați confruntat de situații în care fetele vorbesc nu doar despre ele, ci și despre situații în care frații sunt uh, uh, bătuți și în acest caz uh, orientați apelul lor spre altă hotline sau puteți ajuta victimele uh, acestui tip de violență. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamnă Renke, mulțumesc vorbitorilor care ne-au explicat cum la nivel național, local și transnațional avem nevoie de cooperare e tot ce putem face pentru a combate acest fenomen. Aș dori să evidențiez trei aspecte în această dezbatere. În primul rând, Convenția de la Istanbul nu este doar un document revoluționar, pentru că ă, face din violența bazată pe gen la nivel european, ci și pentru că dovedește faptul că cooperarea multilaterală poate funcționa și poate aduce progrese uh, în domenii politice foarte importante. Mai ales în aceste vremuri de polarizare națională putem transmite un mesaj că putem coopera împreună pentru a, um, a aborda problemele și pentru a încerca să le soluționăm și uh, că doar cooperarea multinațională este calea de urmat pe viitor. Un alt aspect, campaniile, sigur, sunt foarte importante Uh, pentru ca această problemă uh, trecută sub tăcere să devină vizibilă. Uh, nu cred că ar trebui să încetăm cu evenimentele după 25 noiembrie. Trebuie să luăm măsuri juridice pentru a schimba problemele pe care le constatăm în societatea noastră și cred că aderarea la Convenția Istanbul a Uniunii Europene este foarte importantă, bineînțeles, dar ce cerem Comisiei FEM este să meargă și mai departe și să vadă dacă nu avem posibilitatea de a avea o directivă Uh, pentru violența bazată pe gen uh, în Uniunea Europeană. Și un alt aspect. Uh, în ce stadiu se află Uniunea Europeană acum? Pe de o parte avem un președinte care spune că a lua femeile de păsărită, păsărică e ceva acceptabil și, pe de altă parte, uh, Duma rusească a adoptat o lege care decriminalizează, care depenalizează violența uh, conjugală și faptul că Uniunea Europeană este un pionier în acest domeniu e și mai important și de aceea această aderare este atât de importantă și că ratificarea rapidă e absolut necesară și, așa cum spuneau și colegii, până în aplicare pentru a arăta că noi mergem înainte și că nu ne vom opri până când problema violenței bazate pe gen nu este eradicată, nu dispare din toate societățile noastre. Mulțumesc, domnul Giurec. Dziękuję bardzo. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, vorbim ca și cum noi am fi primii care ratifică convenția. Multe state membre au făcut-o deja au semnat și au ratificat Convenția Polonia, Lituania, Franța, iată, au ratificat Convenția de la Istanbul. Și vorbim despre un lucru evident, combaterea violenței în familie. Pe mine mă interesează care e raționamentul ratificării Convenției de către UE. Statul de drept prevede imposibilitatea ca două organisme să aibă aceeași competență în același timp. Uniunea Europeană este o asociere de țări care au aceste competențe și dacă Uniunea Europeană dorește să sprijine statele membre în combaterea violenței în familie, în ceea ce privește aplicarea unor părți ale convenției, cum ar fi examinarea motivelor culturale, care nu au fost uh, examinate. pornografia, de pildă, nu, acest cuvânt nu a apărut niciodată în, dez, în dezbatere. Dar pornografia promovează multe soiuri de violență împotriva femeilor. Uniunea Europeană poate sprijini statele membre în combaterea acestor fenomene. Dar ce rost are ratificarea convenției de către UE? Ceea ce vește... Pentru că o suprapunere a prerogativelor cu statele membre încalcă statul de drept. Nu se poate ca două organisme în același timp să desfășoare aceleași competențe. Mulțumesc, Ana Gomes. Mulțumesc și eu aspeților noștri. Și pentru prezentările extrem de interesante care ne ajută să înțelegem importanța pe care are aderarea la Convenția de la Istanbul Uniunii Europene și a statelor membre. Și sper să se genereze acțiuni de pe urma procesului de învățare la nivelul statelor membre în ceea ce privește combaterea violenței în familie. Vreau să vă întreb, stimați uh, oaspeți, dacă din experiența dumneavoastră ați reușit să înțelegeți care este impactul consecințelor crizei financiare și a efectelor pe care le-a avut în, mai ales în anumite state membre. Care sunt implicațiile asupra amplificării violenței în familie? O criză a societății. Constat acest lucru mai ales la mine acasă, în Portugalia. Noi am fost una dintre cele, cele mai afectate la ora, până la ora actuală de criza financiară și de măsurile de austeritate, ceea ce a avut un impact foarte mare asupra familiilor vorba de măsurile de austeritate, programele de austeritate. Iar acest lucru a declanșat un nivel ridicat de violență, mai ales asupra femeilor în familie. Și a crescut și rata sinuciderilor. Și rata și cazurile de violență în familie. Apoi, un aspect care a fost deja ridicat. Este vorba despre recenta hotărâre a Dumei, iată Rusia, membru al Consiliului Europei, de a legaliza pur și simplu violența în familie. V-ați gândit la implicațiile pe care le, le va avea acest lucru nu numai în Rusia, ci și în alte țări? din vecinătate, care s-ar putea să fie încurajate să o ia pe același făgaș lipsi de civilizație, de anticivilizație. Mulțumesc, Julie Ward. Mulțumesc. Mă bucur că avem alături de noi experienți de experți de vază care ne vorbesc despre experiența lor, de pildă doamnei din Suedia. Eu uh, călătoresc și mă întâlnesc cu femei din toate statele membre și, și vreau să vă spun că aș vrea să vorbesc în numele lor acum, fiindcă ele cer răspicată acțiune la nivel european. Când statul lor membru nu au chef, nu are chef să ratifice convenția sau să ratifică, dar nu aplică aceste femei, au nevoie de o altă instanță care să le apere. Drepturile femeilor sunt drepturile omului până la urmă. Una dintre prietenele mele dintr-o țară din Balcani, activistă, nu o să dau numele țării, a spus, țara mea a spus că nu, vor, că nu va ratifica Convenția de la Istanbul din cauza că costă prea mult. Costul, până la urmă, costurile sunt uh, vieți de feme- viețile femeilor. Am vorbit însă despre costurile economice, dar să nu uităm niciodată că femeile își pierd viața din cauza violenței împotriva lor. Trebuie să țină cont de acest lucru, deci, în aceste discuții. Avem, deci, o datorie ca oameni și ca membri ai unei instituții europene să, să ne apărăm uh, surorile care sunt în primejde din cauza unor politici retrograde în unele state membre care acum uh, restricționează drepturile femeilor. Nu este suficient să ratifice convenția, trebuie aplicată și monitorizată aplicarea acesteia. Măsurile de austeritate despre care a vorbit Ana sunt importante și au adus contribuția la creșterea cazurilor de violență. Din cauza că familiile sunt uh, supuse unei presiuni și relațiile la fel, dar și din cauza că servicii juridice pentru femei și asistența socială pentru femei a fost redusă. Asta se întâmplă în Marea Britanie, dar și, și bineînțeles, în țări mai sărace. Și avem mari probleme aici în ceea ce privește polit- probleme, uh, scuzați, politicile economice. Acum, cum rămâne cu uh, fenomenul trecătorului, să zicem așa, trecătorul sau persoana din afară care este martora violenței, uh, trebuie să facă ceva să nu rămână, să nu rămână cu brațele în sân. Și avem nevoie să creăm o nouă cultură a unor relații bazate pe respect între fete și băieți, între bărbați și femei, între oameni în general. Și ar trebui să vorbim mai mult despre violența politică care e ca victimă femeile. Mulțumesc, Helga Stevens. Important să vorbim astăzi despre violența împotriva femeilor. Trebuie combătută, bineînțeles, și preîntâmpinată. Am ascultat pe oaspeții noștri și vreau să vă adresez o întrebare. Femeile cu handicap, au ele acces la serviciile care sunt uh, puse la dispoziție. Să ne imaginăm o femeie surdă. Este victima violenței. Nu poate să dea un telefon. Nu poate să sune la linia de telefonică specială. Dacă femeia este surdă, iată se adaugă o nouă piedică care îngreunează și mai mult viața. Și mai ales în cazurile de violență sexuală exista adăposturi posturi și centre pentru astfel de persoane victime ale violenței uh, sexuale. Dar se face ceva mai ales pentru persoanele cu handicap? Se vorbește despre femei uh, în general, dar femeile cu handicap sunt adesea victime ale unei duble discriminări. Când vorbim despre refugiate, pe aceste femei, întrebarea este dacă au ele suficiente informații și faceți ceva pentru a răspunde nevoile, nevoilor acestor femei. Iată, avem o altă categorie de femei. În Suedia, în Bruxelles și în oriunde există asistență, există și informare, campanie de informare pentru ca femeile să cunoască aceste lucruri. Apoi, în ceea ce privește ratificarea convenției, care este plus valoarea aderării Uniunii Europene la această convenție. Sunt convinsă că există, dar ne puteți spune care este aceasta? 40, 14 state membre au ratificat convenția și restul nu au ratificat-o. Mă întreb acum eu de ce nu au ratificat și celelalte state membre? Convenția de Istanbul este extrem de importantă. În uh, țările din estul Europei și în țările din Balcan există Consiliul Europei, bineînțeles, și în aceste zone, în aceste părți ale Europei, și nu numai există această problemă plus valoare, înseamnă doar schimb de bune practici? Aș vrea să ne dați mai multe detalii. Mulțumesc. Mary Hannibal. Mulțumesc. Mulțumesc uh, și raportorilor și oaspeților noștri. După cum știm, violența împotriva femeilor este un fenomen grav și important, pe care cred că nici nu-l cunoaștem în întregime. E o problemă uriașă. Și mă bucur foarte mult că în Uniunea Europeană, comisiile noastre cel puțin, fac pași înainte către ratificarea Convenției de la Istanbul și alte măsuri de combatere a violenței împotriva femeilor. E rușinos că numai 14 state membre au ratificat Uh, convenția. Din păcate, Marea Britanie nu este printre acestea. Facem acum pași în acest sens, dar nu s-a întâmplat încă acest lucru. Deci, iată, noi avem de lucru aici. Fiindcă dacă doar jumătate din statele membre au ratificat și a existat timp suficient, avem o mare problemă cu restul statelor membre. Iar noi ce putem face aici? Putem face presiune asupra statelor care nu au ratificat să o facă și deci să ne ducem la guvernele din statele membre, odată ce a ratificat Uniunea Europeană și să le spunem, noi am ratificat, ratificați și voi. Să nu uităm că egalitatea între sexe a fost unul dintre principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, consfințite în tratatul de la Roma din 57. Iată, am sărbătorim a 60 aniversare, deci este foarte important acest lucru, e un lucru important pe care l-a făcut Uniunea Europeană. De-a lungul anilor, am, noi am fost singurul glas auzit pe acest subiect. Și este important ce facem noi aici. Așa cum a spus uh, cineva înaintea mea, mai ales în contextul în care misoginia și ura împotriva femeilor devin din ce ce mai evidente în unele părți ale lumii. Poate nu neapărat cred, dar devin mai evidente și una dintre realizările din în ultimii 20-30 de ani este că violența în familie, se vorbește acum despre violența în familie. Asta a fost punctul de plecare spre a găsi o soluție. Și aș vrea să mergem mai departe după ratificarea Consiliului la Istanbul, să avem un cadru juridic european și legislații, directive europene privind violența împotriva femeilor. Putem să fim vârf de lance, dar fiindcă este un subiect atât de important. Și trebuie să fim vârf de lance și acesta să fie una dintre obiectivele comisiei noastre. Mulțumesc, Birgit Sipel. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru a fi sinceră, nu știu de unde ar trebui să încep. Colega Hannibal a atras deja atenția că timp de decenii, chiar secole, violența împotriva femeilor a fost un fenomen comun despre care însă nu s-a vorbit, cel puțin un public. Femeile adesea nu au beneficiat de ajutor, nu au beneficiat de sprijin din partea familiei, ci au trebuit să îndure această situație pentru că nu existau alternative. Și Într-adevăr, s-au schimbat câte ceva. Cu toate acestea însă vedem cum în orașele noastre europene violența împotriva femeilor este în continuare un subiect la ordinea zilei, Pe majoritatea formelor de violență împotriva femeilor spre deosebire de ce se scrie în presă, nu vine din partea unor necunoscuți, ci din partea mediului direct în care trăiește respectiva femeie, parteneri, colegi și așa mai departe. Despre aceasta nu se vorbește și asociațiile de sprijin, în ciuda exemplelor favorabile, văd cum finanțarea în anumite țări este eliminată total, trebuie să lupte pentru a beneficia de mijloacele necesare pentru a putea oferi ajutor femeilor. Iată de ce cred că necesitatea este de a atrage atenția asupra acestui subiect, nu numai în țări terțe unde în aparență există alte culturi, ci și la noi unde este mai important ca oricând. Colega Hannibal a tras deja atenția că nu toate statele membre au semnat Convenția de la Istanbul. Până și cele care au semnat această convenție nu fac eforturi suplimentare în vederea ratificării acesteia. Iată de ce este important să intervenim și să ne gândim la ce mecanisme am avea pentru a pune în aplicare convenția. Și limba reprezintă un obstacol. Trebuie să avem grijă cum ne pronunțăm. Conceptul care există până acum în țara mea crimă de onoare, mi se pare inacceptabil, pentru că o crimă e o crimă și nu există nicio urmă de onoare în a ucide o femeie doar pentru că din o concepție culturală s-a asociat un uh, termen care nu își are locul. Trebuie să ne îngrijim de cetățenii noștri, iată de ce este important să folosim de acest moment pentru a ratifica Convenția de la Istanbul, pentru a progresa în ceea ce privește violența împotriva femeilor. Mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să dau cuvântul înapoi vorbitorilor pentru um, a încheia. Doamna Gafarova, aveți trei minute. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc vorbitorilor Aș dori de asemenea să vă spun că, după părerea mea, este o adevărată ocazie de a ne întâlni astăzi, pentru că avem șansa de a modifica concepțiile, ideile despre acest subiect atât de important. Colegii noștri au spus deja că subiectul ratificării Convenției de la Istanbul este unul foarte important în Europa, pentru că Într-adevăr, se știe că în ziua de astăzi, în majoritatea documentelor internaționale, libertățile și egalitatea de gen sunt considerate drept esențiale pentru dezvoltarea unei societăți. După părerea mea, egalitatea de gen este un fel de indicator în ceea ce privește dezvoltarea democrației dintr-un anumit stat. Bineînțeles, Convenția de la Istanbul așa cum s-a specificat aici, a fost semnată de anumite state, anumite state au semnat-o și ratificat-o, în timp ce alte state nu au semnat și nu au ratificat. În capacitatea mea de raportor general, bineînțeles, consider că trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a îmbunătăți situația. Aș dori să precizez că principala problemă pe care trebuie să o luăm în calcul este că violența împotriva femeilor este un fenomen care trebuie combătut. Femeile sunt privite drept un subiect al dreptului internațional, căruia îi se oferă garanții ample. Trebuie însă să luăm în calcul că nu se materializează tot timpul drepturi legale pentru că nu există șanse egale. Iată de ce trebuie să discutăm și despre drepturi legale în uh, jurisprudența noastră și în societatea noastră. Mulțumesc foarte mult, doamnă Manon Blood. Mulțumesc, înainte de toate, Consider că este fundamental, lucru de altfel subliniat de numeroți și vorbitori, că există mult mai multe țări care aderă la Convenția de la Istanbul și, bineînțeles, um, lăsăm la parte cei care au uh, aderat și semnat, cele care trebuie să și ratifice Convenția. Cred că aderarea la Convenția de la Istanbul ar reprezenta un semn uh, de încurajare pentru celelalte state de a face acel, același lucru. M-au marcat anumite intervenții care vorbeau de criza economică și de femeile migrante. E adevărat, de fiecare dată când femeile și bărbații de altfel se află într-o situație de precaritate, deosebi femeile. Această situație duce la agravarea violențelor. Și, bineînțeles, ne regăsim confruntate cu femei care vor deveni victime ale violenței pentru că, în tocmai, se află într-o situație deosebit de vulnerabilă. Lucru care este deosebit de important. Trebuie să împiedicăm instalarea acestui uh, cerc vicios, cu alte cuvinte, apariția unor dificultăți economice care să ducă la mai multă violență, la mai multă precaritate, dacă la capătul acestui lanț nu există o protecție, un sprijin acordat femeilor victime ale violenței, nu vom ieși niciodată din acest cerc vicios. Este important să subliniem că politicile de care se ocupă de femeile victime ale violenței și anume um, diferitele cămine care le stau la dispoziție, serviciile care le sprijină în a părăsi căminul conjugal, toate acestea sunt inițiative care costă mult, e adevărat. Însă, după cum s-a scos în evidență, victimele, femeile, victime ale violenței, cele care sunt ucise dintr-o lovitură de partenerul lor, cele care sunt agresate, reprezintă un cost deosebit de important pentru societate. Și trebuie să conștientizăm acest lucru. Violența asupra femeilor are repercursiuni deosebit de importante asupra sănătății și asupra altor planuri, de pildă școlarizarea copiilor. Ține așadar de viitorul nostru, al tuturor, bărbați și femei, și al copiilor noștri. Prin urmare, cred că trebuie să se facă un efort financiar de către fiecare stat membru. Cred că este deosebit de important să ne protejăm în mod corespunzător femeile și copiii. Mulțumesc, doamna profesor Heimer. Mulțumesc. Sunt trei puncte pe care aș dori să le scot în evidență în ceea ce privește um, linia telefonică este pentru femei cu vârstă de peste 16 ani, nu este pentru copii, nu este pentru bărbați, iar persoana care apelează acestei persoane ei se asigură anonimatul, este foarte important pentru că poate că e pentru prima dată că vorbesc despre această formă de violență. Când vine vorba de crime de onoare, uh, Majoritatea persoanelor care ne apelează sunt în principal femei um, de ce, cu cetățenie suedeză. În ceea ce privește femeile cu dezabilități, se știe că acestea sunt adesea marginalizate într-o măsură mai mare decât femeile fără dezabilități. Se știe de asemenea că agresorii ar putea să fie, vict- să fie membri ai familiei, dar ar putea să fie și persoana care uh, îngrijește această persoană cu dezabilități. Iată o categorie care trebuie monitorizată îndeaproape. Și am făcut altfel cercetări în acest sens și se pare că, îndeosebi, femeile mai în vârstă reprezintă acum un grup vulnerabil. O a treia observație referitoare la dezbaterea de astăzi. Vorbim despre, practic, o încălcare a încrederii este deosebit de dificil pentru că adesea aceste persoane nu au niciun sprijin, dar le cerem să ne vorbească despre aceste infracțiuni. Este important să comunicăm cu aceste femei, să le spunem că luăm în serios problemele lor, um, poliția este pregătită Personalul medical, de asemenea, Convenția de la Istanbul spune că e vorba de o infracțiune. Uh, trebuie așadar să ne adresăm direct victimelor. Discuția de astăzi este deosebit de importantă. Există femei care mor în Europa, în Suedia, în Finlanda, în Danemarca. Am văzut uh, numere deosebit uh, de îngrijorătoare în ceea ce privește violența asupra femeilor și sunt state care se bucură de, practic, um, cel mai înalt nivel de bunăstare din Europa. Este îngrijorător. Haideți așadar să punem accentul pe educație, să comunicăm mai bine. Dacă facem însă acest lucru, trebuie să credem în ceea ce facem, trebuie să credem în Convenția de la Istanbul, pentru că cred că în cele din urmă va uh, duce la modificările pe care le dorim. Mulțumesc! Acum doamna Miguel Sierra. Am discutat adineori despre femeile cu dezabilități. Însă, nu există încă structuri care să permită găzduirea acestor femei. în tocmai cum în ceea ce privește violența vorbim tocmai ne aflăm la începutul acestui dialog în ceea ce privește femeile fără de adăpost, femeile, fără dezab- femeile cu dezabilități, femeile în vârstă, femeile um, neregistrate, victime ale căsătorilor forțate, victime ale violenței legate de onoare. Iată despre ce e vorba, de fapt, de atrage atenția asupra acestei realități pe care nu dorim să o vedem, pe care nu o măsurăm, pe care o ignorăm spunând ce se întâmplă, ce facem la nivel național, știm că ce se face la nivel național este insuficient când am atras atenția că, într-adevăr, două țări importante practic uh, anulează, sunt pe cale să anuleze drepturile femeilor. Ne aflăm în acest context în care e absolut urgent să intervenim. Și vă spun, da, e nevoie de un cadru mult mai robust, cât se poate de robust împotriva oricărei forme de violență la adresa femeilor și copiilor. Și da, Ratificarea, aderarea la Convenția de la Istanbul este un prim pas în acest sens. Thank you. And now, uh, Mrs. Revolt, Delon Bonifon. Merci. Donc, je renouvelle encore. Mulțumesc. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc. Aceste explicații în legătură cu ce se întâmplă în anumite țări europene, mi se par foarte importante. Așa cum spuneați și dumneavoastră, da, doamnă, sunt convinsă că e indispensabil ca Uniunea Europeană să semneze și să ratifice această convenție de la Istanbul. Nu e ceva surprinzător și nu e nici prima dată când acționăm. În ce privește drepturile copiilor, Uniunea Europeană a semnat și ratificat Carta Drepturilor uh, Copiilor de la ONU. nu putem spune că uh, Uniunea Europeană nu are legitimitatea să uh, semneze și uh, Convenția de la Istanbul, cu atât mai mult cu cât ne dăm seama câte diferențe există între femei în funcție de reședința lor. E adevărat că am uh, sărbătorit 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma. Eu cred că Uniunea Europeană trebuie să-și protejeze și mai mulți cetățeni europeni, deci cetățenele europene, și e foarte important să înregistrăm progrese în acest domeniu. Semnarea și ratificarea Convenției de la Istanbul va fi o etapă foarte importantă. A doua etapă ar fi o directivă ca să ne asigurăm că, cel puțin din punct de vedere juridic, femeile au cu adevărat aceleași drepturi cu bărbații. Deci, încă o dată, mulțumim și vom continua activitatea pe marginea acestui raport uh, al Parlamentului European pe acest subiect extrem, extrem de important. Aș dori să mulțumesc uh, vorbitorilor și uh, colegilor de la cele două comisii care au luat cuvântul și care sunt foarte activi în acest domeniu, domeniu extrem de important. Mi s-a spus că s-ar putea ca doamna Corața Bild uh, să sosească, dar aș dori să reamintesc tuturor că această audiere comună uh, a comisiilor Libe și FAM va fi urmată de uh, în ziua de 12 aprilie prin depunerea de amendamente, termenul fiind 26 aprilie. Ar trebui să votăm în 8 iunie la comisie, la comisia noastră. Deci, mulțumesc încă o dată tuturor. Vom începe reuniunea comisiei uh, FEM într-un minut sau două. Okay. So, we will continue uh, our hearing. Continuăm, de fapt, audierea. Uh, o mai lungim cu două-trei minute. Vă rog. Am uh, fugit cât am putut de repede, dragi colegi, dragi prieteni, doamnă președinte. Doream să particip la această audiere. Din păcate am fost blocată la aeroportul de la Stockholm. Uh, avionul a fost foarte întârziat. Știu că s-a spus deja totul o să ascult contribuțiile dumneavoastră pe internet, dar în orice caz, doream să spun câteva cuvinte. Eu sunt extrem de angajată, Partidul PP eh, ne angajăm eh, pentru toleranță zero eh, față de bărbații care își bat soțiile sau partenerele. Mă bucur să cooperez cu colega mea, cu Cristin și cu alții raportori alternativi. Am uh, pregătit documentul, proiectul de raport, uh, e gata pentru traducere, așteptăm cu nerăbdare finalizarea lui și de aceea mm, audierea de astăzi sosește la momentul oportun. Aș dori să spun uh, câteva cuvinte în legătură cu aderarea la uh, convenție. Sunt sigură cu repre- că reprezentanta Consiliului Europei a spus lucrurile importante. Trebuie să ținem cont sau să aportăm uh, Uh, chestiunile pendinte și uh, definiția genului e un aspect cheie. Nu putem să continuăm uh, să mm, cerem statelor membre să pună în aplicare convenția, să ratifice convenția celor care nu au ratificat-o încă și să cerem statele membre să acceadă la această convenție cu sfera de aplicare cea mai mare, nu doar cu competențe exclusive, dacă statele emit aceleași rezerve și uh, dacă uh, ne uh, împiedicăm, ne potignim de același cioc, ciot, respectiv violența împotriva femeilor este săvârșită pentru că femeile sunt femei. Și Consiliul Europei, care este proprietarul Convenției, ar trebui să spună acest lucru. Orice altceva este ideologie împotriva femeilor. Am lansat un apel Comisiei Statelor Membre să înceapă împreună cu Consiliul Europei un dialog constructiv, pozitiv, pentru a elimina toate aceste reticențe, deci pentru a găsi o soluție. Nu are nimic de a face cu valori de familiale sau valori creștine, e vorba de femei care sunt bătute și fete care sunt violate. Sunt, uh, uh sunt crime, nu e o chestiune privată. Deci uh, violența bazată pe gen nu este o chestiune de viață privată, ci e o crimă. Și în încheiere aș dori să spun că tot ce face societatea civilă este minunată. Mă bucur de faptul că astăzi uh, a venit uh, experta din Suedia, pentru că e un model în legătură cu schimbarea situației, sensibilizarea, conștientizarea prin formare și prin acordarea protecției, unei protecții reale victimelor. Doamnă președință, sperăm să ne putem uni forțele uh, între toate grupurile politice și să ne asigurăm că vocea noastră se face auzită în fața statelor membre. Aș avea atât de multe de spun, dar nu o să facă uh, acum, pentru că știu că nu avem prea mult timp la dispoziție, dar uh, oricăror interesați, ele stau la dispoziție pentru uh, a le explica poziția mea. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Corața Bild, și în câteva minute vom începe reuniunea comisiei noastre. Vă mulțumesc.